se referă după consultarea grupurilor politice. Președintele propune ca să inversăm următoarele două puncte de pe ordinea de zi. Vă solicit atenția. Punctul privind situația instabilă din uh, Libia, care este prevăzut uh, joi dimineața, va fi tratat miercuri după amiază, pe când uh, punctul privind cel de-a 28 această sesiune privind drepturile omului care era prevăzută miercuri după amiază va fi tratat uh, joi dimineață. Dacă aveți obiecții, vă mă rog să le formulați.